Parlament și Consiliu acum un an și ceva. Chestiunea descărcării separate fusese și ea discutată în cadrul adoptării regulamentului financiar, pentru că Parlamentul European adusese un amendament cerând să se introducă descărcarea separată. Într-adevăr, în cadrul acestei uh, lecturi se eliminase, până la urmă, descărcarea separată, trecându-se la o um, descărcare partajată cu comisia. Deci, pe baza aceasta a lucrat comisia și a consultat un grup de experți atunci când și-a elaborat poziția, un grup de experți la care au participat și reprezentanții Parlamentului European. Am distribuit mai multe documente neoficiale pe această temă și în de asemenea mai multe în timpul activității grupului de experți. Curtea de conturi a fost invitată să facă observațiile necesare, ceea ce a și făcut într-un document. Am răspuns la documentul acesta și uh, documentele au fost transmise grupului de experți. De asemenea, a fost transmis și reprezentanților Parlamentului European la acest grup de experți. De mai multe ori, Diverse personalități din Parlamentul European, de cel mai înalt nivel, au uh, discutat cu noi și ne-am întâlnit și cu uh, reprezentanții întreprinderilor comune și cu reprezentanții industriei, care reprezintă partea privată din uh, PPP-uri. Așadar, considerăm că am fost cât se poate de transparenți în adoptarea acestui text referitor la descărcarea partajată. Din câte am înțeles acum, Parlamentul European dorește să reintroducă descărcarea separată și, cu siguranță, noi vom încerca să lucrăm pe această bază. Sunt însă niște probleme de procedură și de termene care mai trebuie clarificate. Acum, perioada de obiecții se încheie pe 1 decembrie. Dacă ea va fi prelungită cu două luni, după cum prevede regulamentul financiar, ar însemna că ajungem la 1 februarie. Însă, pe fond, și mă voi opri în curând, pe fond este vorba de a alege între articolul 208, care prevede articolul 208, chiar el de altfel, prevede descărcarea separată, iar actul delegat privind acest articol este regulamentul financiar cadru aplicat agențiilor descentralizate. Deci trebuie să alegem între articolul 208 și actul delegat. Înțeleg că nu există o dezbatere și nicio opoziție față de acest act delegat pentru agențiile descentralizate. Și, deci, trebuie să alegem și între articolul 209 și actul delegat privind articolul 209 aplicat la PPP. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că această alegere trebuie să fie menționată în actele care fondează uh, inițiativele comune care sunt în discuție în Consiliu și care trebuie, bineînțeles, să primească avizul Parlamentului European actul delegat despre care discutăm aici, la care va trebui să mai lucrăm, este o versiune simplificată a regulamentului financiar. Și acesta dorește să răspundă la criticile de uh, administrație supracomplicată aduse regulamentului financiar și chiar și regulamentului financiar cadru valabil pentru agenții. Aceste critici au fost emise de reprezentanții industriei chiar aici în Parlamentul European de către vicepreședintele Airbus în septembrie 2009. Aceste critici au fost uh, preluate de uh, diversele întreprinderi comune în 2009 și în 2010. Dacă dorim să modificăm actul delegat pentru a reintroduce descărcarea separată, ceea ce cred eu că solicită Parlamentul, atunci trebuie să modificăm mai întâi regulamentul financiar, articolul 209 și articolul 60, trebuie să vedem cât durează această procedură, după care va trebui să studiem un nou act legat care va fi adoptat de către comisie cu o nouă perioadă de obiecții de două luni posibilă și iarăși va trebui să așteptăm. Cred că va fi greu ca noul act delegat care ar trebui să fie pregătit pentru PPP-uri să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, atunci când vor începe noile întreprinderi comune. Rămâne, deci, actul delegat 208. Constatăm că aici nu este nicio obiecție deocamdată și, deci, acesta ar trebui să intre în vigoare uh, la 1 decembrie 2014. Va trebui apoi să ne mai gândim la un lucru și anume dacă va fi oare oportun să modificăm în timpul anului actul delegat privind inițiativele comune, deci în cursul anului 2014. Iată câteva întrebări, inclusiv mai este și faptul că ar trebui să vedem Uh, ce nu le convine celor de la inițiativele comune și uh, reprezentanților industriei. Va trebui oricum să se răspundă în următoarele zile și săptămâni la aceste întrebări, iar Comisia uh, vă stă la dispoziție, dorește să sprijine clarificarea acestor chestiuni prin orice formă, inclusiv prin ceea ce propune domnul Rivelini. Mulțumesc și mă scuzați dacă am vorbit prea mult. Da, Mulțumesc. Două persoane doresc să intervină. Banu, trei. Doamna Gresle, domnul Rivelini și domnul Odi. În calitate de raportoare și pe mine mă preocupă actele delegate. Uh, domnule Paradis, sincer, ți-aș spus dumneavoastră că nu mi se pare foarte util. Am avut aseară o reuniune cu un alt reprezentant al Comisiei, cu toți coordonatorii și de la Comisia pentru Bugete și de la noi cu domnul Gaier și cu asistentul domnului Mulder și practic cu toții am fost de acord că nu dorim să uh, renunțăm la drepturile pe care le avem și exact de aceea am negociat foarte mult timp și de aceea am adus amendamente. Eu uh, Cred că această chestiune a schimbării între 208 și 209 și actele delegate respective nu trebuie să ducă la pierderea de competențe de către Parlament și dumneavoastră ne spuneți că totuși ni le vom pierde. Ne-am mai uh, contrazis pe acest subiect. Noi nu dorim să renunțăm la drepturile noastre și nici nu trebuie, pentru că și noi avem o obligație uh, impusă de tratat. Am negociat între noi și după aceea am primit o informație foarte importantă pe care nu o cunoșteam, și anume inițiativele tehnologice comune trebuie să rămână uh, sub descărcarea Parlamentului. Deci dacă, se, dacă începem să ne întrebăm uh, cine trebuie să dea descărcarea inițiativelor tehnologice comune, Comisia sau parla, Parlamentul, sincer eu vă spun, trebuie să rămână la Parlament. Noi întotdeauna am fost pentru acest lucru și colegii de la ITRE și Jean-Pierre Odi vă vor spune câteva lucruri în acest sens pentru că și ITRE insistă asupra faptului că Parlamentul trebuie să-și păstreze prerogativele. Deci o uh, descărcare indirectă prin um, intermediul comisiei ar fi o povară excesivă pentru PPP-uri și asta este absolut clar. Este o problemă gravă, mai ales pentru partenerii privați și situația se complică pentru că Uh, în cazul PPP-urilor ar mai interveni și Curtea de Conturi, deci încă un nivel extern. Noi uh, avem o cooperare bună cu inițiativele tehnologice comune și nu dorim să renunțăm la ea. Noi nu dorim astăzi să uh, demontăm complet actele delegate, ci doar să obținem o amânare a termenului. Deci vom amâna votul. Probabil că în noiembrie va trebui totuși să votăm, însă dorim să găsim împreună cu, soluția, cu Comisia o soluție cât mai practică. Însă asta nu trebuie să însemne că Parlamentul își pierde competențele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rivelini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit dezbaterea în legătură cu modificarea regulamentului financiar, în legătură cu parteneriatele publice-private și mai ales dispozițiile care vizează activitatea de raportare și procedura de descărcare. Uh, de gestiune. După ce m-am consultat cu Comisia și Curtea de Conturi, aș dori să propun uh, colegilor uh, din Comisia uh, de Control Bugetar să studiem, să anulăm, să, să amânăm votul pentru a studia mai bine nou regulament și consecințele asupra actelor delegate. De ce cer această reflexie suplimentară? Parteneriatele public-privat au arătat clar că se opun procedurii de modificare um, procedurilor de descărcare de gestiune, adică descărcări de gestiune pentru fiecare PPP. Uh, consideră că noul regulament uh, propus uh, este prea complicat și neeficient. Trebuie să luăm uh, în considerare faptul că contribuția financiară a sectorului privat și efectul uh, de pârghie a acestei inițiativă necesită un cadru financiar mai flexibil evitându-se uh, proceduri uh, foarte birocratice uh, și prea lente. Nu trebuie să uităm că articolul FR208 prevede descărcarea de gestiune individuală, dar articolul 209 nu prevede această descărcare de gestiune individuală. Um, Curtea de conturi, pe de altă parte, a exprimat public dubii în legătură cu noua procedură, mai ales în ceea ce privește eficacitatea controalelor, vizibilitatea auditului și responsabilitatea. E vorba de raportul Ruso. Trebuie să subliniem faptul că Curtea de Conturi nu a fost consultată formal în legătură cu actele delegate pentru parteneriatele public-privat. Chiar dacă încă nu putem determina pe baza cadrului juridic existent dacă Curtea trebuie într-adevăr să dea sau nu un aviz formal în legătură cu această chestiune, ne-aș dori să uităm faptul că secretarul general al Curții de Conturi a transmis o scrisoare directorului general de la DG Buget, în care evidențiază formal anumite aspecte critice uh, ale modelului de regulament financiar propus. Încă nu este clar cum și pe baza ce criterii diverse um, proiecte comune sunt considerate parteneriate public-privat și deci supuse noului regulament cu riscul serios ca Comisia să aleagă uh, singură. Noua procedură va influența uh, viitoarea activitatea Comisiei uh, de Control Bugetar și de aceea e important ca membrii Comisiei Cont să fie bine informați. În consecință, conform propunerii actuale, Comisia s-ar putea să se regăsească chiar într-un posibil conflict de interese de controlor și parte controlată, mai ales în momentul în care contabilul comisiei acționează și în calitate de contabil pentru unul sau mai multe PPP-uri, articolul 21.2. Și încă nu se clarifică care va fi impactul dispoziției privind uh, un cadru financiar mai modern și flexibil, mai ales în ceea ce privește extern, externalizarea auditurilor PPP-urilor. Pe baza acestor considerații, în calitate de coraportor pentru regulamentul financiar, doresc să propun Comisiei Cont să amâne termenul de obiecții și eventual să se creeze un grup de experți sau un grup de lucru ad hoc aprobat de comisiile de buget și de control bugetar care uh, va răspunde în fața comisiilor competente. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să susțin această propunere de amânare. Poate nu am văzut eu toate documentele, pentru că nu cred că au trecut atâtea pe la mine. Nu am văzut toate documentele pe care le-a menționat reprezentantul Comisiei Europene. Eu personal doresc să mă opun ideii de a include uh, aceste inițiative în descărcarea generală a Comisiei, pentru că aceea e e foarte globală și nu cred că e cazul să impunem comisiei să facă și această descărcare. Inițiativele comune sunt întreprinderi remarcabile, cu rezultate științifice și industriale extraordinare. Sunt unice în lume și eu, ca membru al comisiei ITRE, doresc să îmi exprim susținerea pentru ele. În calitate de membru al COCOBU, și vorbesc aici uh, cu mențiunea că domnul Rubich mă va controla, aceste Acestea, câteva dintre ele, vreo patru dintre ele, au făcut parte din rapoartele curții de conturi rare care uh, emiteau rezerve. Eu m-am întâlnit cu directorii executive a acestor uh, inițiative comune și le-am spus că unele lucruri nu sunt în regulă. Am uh, primit explicații și ei au înțeles că Parlamentul European are datoria de control bugetar și de control politic asupra lor. În ceea ce privește reprezentanții industriei, ei nu vin cu bani în toată această poveste. Uniunea Europeană vine cu bani, ei vin cu uh, capital în natură. Sunt mari probleme legate de modul în care se valorizează aporturile noastre de capital și ar fi bine ca ei să își pună în ordine prezentarea uh, aporturilor, fie Airbus, fie alte întreprinderi, pentru că apoi Curtea de Conturi să poată să verifice foarte bine ce a adus fiecare parte, noi, Uniunea Europeană și reprezentanții industriei. Eu susțin această idee de a amâna ca să avem mai multe elemente, dar mi se pare o stângăcie din partea Comisiei uh, ca în această perioadă de probleme de control bugetar să dorească să retragă această competență a Parlamentului. În ceea ce privește toată povestea cu 208-209, n-am înțeles nimic. Reprezentantul Comisiei a spus că 209 e public, 208 e privat, dar 200, uh, la 208 ar trebui să introducem inițiativele comune, nu știu, ar trebui să ne fie clar unde intră ele. În orice caz, vreau să-i susțin pe ceilalți doi colegi care au vorbit și să cer să mai avem timp la dispoziție ca să analizăm această chestiune, pentru că Parlamentul nu trebuie să piardă nici controlul bugetar, nici pe cel politic asupra acestor structuri, chiar dacă sunt mici față de totalitatea bugetului UE. Da, iată că a avut loc un schimb de argumente, ar trebui să uh, ne hotărâm acum dacă Uh, amânăm sau practic dacă prelungim termenul. Haideți să votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci am luat decizia și cred că comisia a auzit acum com ce mesaj i-am transmis. Mai aveți și o perioadă de reflexie pentru a dezvolta propuneri despre cum se poate continua mai departe. Mulțumesc foarte mult. Aici se încheie reuniunea comună uh, cont și bugete. Haideți să revenim acum la ordinea de zi a Comisiei de Control Bugetar și trecem la următorul punct și anume raportul special pe 2013. Este vorba aici despre industria alimentară și domnul uh, Gerbrandi este raportor. Iar de la Curtea de Conturi îl avem alături de noi pe domnul Ian Kinst. Bine ați venit! Aș dori să-l întreb pe raportor dacă dorește să intervină sau dacă pot să dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi. Herbenian, dorește să iei cuvântul primul? Da? Bine. Te rog. We can start with the, with the court. The court. Yes. Okay. Dann darf ich Herrn Kinz das Wort erteilen. Bitte schön. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru oportunitatea pe care mă dați să o prezint aici uh, uh, acest raport privind sprijinul Uniunii Europene pentru uh, industria produselor alimentare. Mulțumesc domnului Gembranti pentru a pregăti în momentul de lucru pentru acest punct de pe agenda. Uh, în, partea, în, în uh, cadrul politicii de dezvoltare rurală, Uniunea Europeană a prevăzut 5,6 miliarde de euro până la 2007-2013 pentru a investi în întreprinderi care procesează uh, și vând uh, produse agricole. În teorie, aceste investiții trebuie să ofere oportunități pe piață pentru a duce la creșterea competitivității agriculturii. Această finanțare este completată de statele membre. Astfel, investiția publică totală va fi de 9 miliarde de euro. Investițiile sunt făcute de întreprinderi noi sau existente pentru um, Uh, noi echipamente sau pentru a construi uh, noi echipamente de procesare a produselor agricole. Uh, curtea a dorit să evalueze dacă acest sprijin a fost eficient, oferind valoare adăugată produselor agricole. Relevanța este mare pentru că fondurile publice sunt date unei dintre industriile, industriile cele mai mari, cele mai competitive din Uniune. Iată care sunt uh, observațiile curții. În primul rând, statele membre nu au demonstrat clar nevoia ca măsura uh, pentru această măsură în planurile lor și au stabilit obiective foarte generale pentru acest sprijin. În consecință, tot felul de proiecte în aproape toate sectoarele alimentare au fost eligibile pentru acest sprijin, cu riscul ca ajutorul să nu fie suficient de țintit acolo unde este cel mai necesar. Uh, curtea uh, s-ar fi așteptat din partea Comisiei să ceră statelor membre uh, să fie mai specifice în analiza nevoilor înainte de a aproba programele respective, dar nu au făcut asta. În al doilea rând, statele membre nu au selectat proiectele cu cele mai mari beneficii potențiale. În mod excepțional, statele membre au definit sau aplicat criterii de selecție care au ținut cont de potențialul proiectelor și potențialul de valoare adăugată a produselor agricole. Eh, raportul prezintă exemple de, pro de eh, proiecte selectate inadecvat. În practică, acest lucru înseamnă că statele membre au cheltuit bugetul pentru tot felul de proiecte în loc să limiteze sprijinul la proiectele cele mai eficiente. Un, eh, o altă concluzie importantă a auditului este că statele membre nu evaluează dacă beneficiarul are, de fapt, nevoie de aceste fonduri publice pentru a face investiția sau dacă sprijinul îmbunătățește situația întreprinderii beneficiare uh, în comparație cu un concurent. În ceea ce privește competitivitatea sectorului și numărul ridicat de întreprinderi din sector, uh, riscul uh, um, de a, de a se aplica aceste două măsuri este foarte mare. Practic, măsura poate să se transforme practic în bani dați pe gratis aceste industrii. Au fost analizate 24 de proiecte finanțate. După cum am spus, eficiența acestei măsuri ar fi demonstrată dacă proiectele selectate ar rezulta în îmbunătățirea valorii adăugate sau uh, nu sunt afectate um, de uh, faptul că beneficiarul nu are neapărat nevoie de bani sau se uh, realizează un avantaj comparativ. Doar două din 24 de proiecte uh, au respectat toate criteriile în timp ce 10 proiecte au uh, uh, respectat o parte din criterii. Dar trebuie subliniat că succesul acestor proiecte nu poate fi atribuit măsurii sau sistemului de selecție. Statele membre au selecționat uh, încă 12 proiecte care au avut o eficiență foarte scăzută. Curtea a tras concluzia că statele membre nu au monitorizat eficient rezultatele proiectelor uh, și evaluările la jumătatea perioadei uh, sunt foarte puțin folosite. Mm, Curtea a adoptat uh, acum câteva săptămâni uh, un audit special privind monitorizarea și evaluarea um, programelor de dezvoltare rurală și le voi prezenta în următoarele săptămâni. Uh, Curtea a făcut anumite recomandări în raportul său care reiau principalele concluzii. Mulțumesc! Mulțumesc curții. Are cuvântul acum domnul raportor. Thank you, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule King, pentru explicația dumneavoastră clară. Domnule președinte, nu mai suntem decât noi doi în sală. Poate ar, trebui să cer să votăm acest raport peste câteva minute și atunci vom decide rapid. Nu, mai serios, domnul președinte. Da, într-adevăr, ar putea fi o problemă dacă nu am votat la fel amândoi. Așa este. Acum, mai serios, domnule președinte, spune raportorul. Nimeni în Europa nu cred că poate spune după ce a citit raportul Curții de Conturi că trebuie să oprim măsura imediat. Nu mâine și nu săptămâna viitoare, acum, pe moment am văzut multe uh, rapoarte speciale ale Curții de Conturi și multe au fost alarmante, dar dacă citesc concluziile Curții în legătură cu această măsură 123, pur și simplu nu știu ce facem noi cu acești 5,6 miliarde de euro din banii contribuabililor. nu există obiective pe baza cărora să măsurăm ce facem cu banii ăștia. Nu există decât obiectivul general de dezvoltare rurală, adică îmbunătățirea competitivității agriculturii. Și cu acest obiectiv general dăm 5,6 miliarde firmelor, unor firme destul de mari, care ar putea să-și cumpere singure echipamente. Mi se pare incredibil acest lucru. Legislația nu specifică deloc care este valoarea adăugată așteptată. Nici nu cerem valoarea adăugată atâta timp cât se cheltuie banii. Citez. Obiectivul unic subliniat este să existe un beneficiu întreprinderii respective de procesare a, a um, produselor agricole. Când dai bani, întotdeauna atinge acest obiectiv. Deci, pur și simplu, nu știu ce mai facem noi aici. Nu există nicio justificare pentru a da atâția bani. Curtea de conturi nu a identificat nevoi specifice de intervenție în uh, sectorul uh, procesării alimentelor, deci nici măcar nu există o necesitate pentru a da acești bani. Nu există nicio logică pentru această măsură. Deci, logică pentru măsură nu avem, obiective conform cărora putem verifica dacă e nevoie de intervenții nu avem, și totuși cheltuim 5,6 miliarde de euro în câțiva ani. Și nu ne oprim aici, pentru că nu discutăm pentru prima oară aceste lucruri. În actualul cadru financiar multianual observăm aceste probleme. În cadrul financiar precedent situația era puțin mai bună, deci am înrăutățit-o, în acest cadru financiar multianual și propunerile pentru următoarea perioadă de finanțare nu schimbă nimic. Deci, în primul rând, ce trebuie să facem noi, Parlamentul, cu aceste rapoarte absolut devastatoare? Domnule președinte, cred că trebuie să găsim modalități de a folosi aceste critici în munca noastră. Am văzut același lucru întâmplându-se cu programul pentru mediu de la Agri, aceeași analiză catastrofală din uh, partea curții de conturi. Am încercat să pun acest 10% pentru, uh, de rezervă în uh, Comisia pentru Bugete, dar nu am avut succes și eu totuși am dorit doar să fac o legătură între obiective și bani. Și acest lucru cred că trebuie să, fac, să se facă întotdeauna pentru fiecare linie bugetară. Și tot din uh, raportul anual 2012, prezentat aici acum două zile, se pare că e mai important să se dea banii, să se cheltuiască banii, decât să se evaluează ce facem cu banii aceștia. Întrebarea este ce facem noi acum? Pachetul legislativ pentru următorul cadru financiar multianual va fi încheiat. Nu mai, nu mai putem schimba. Dar totuși ceva trebuie să facem. Nu putem să lăsăm lucrurile să continue așa. Și singurul lucru la care mă pot gândi eu și este și prima recomandare a Curții de Conturi, și aceasta este întrebarea mea adresată Comisiei Europene statele membre încă trebuie să-și prezinte programele de dezvoltare rurală. Întrebarea mea adresată Comisiei este, dorește Comisia să um, aprobe doar programele de dezvoltare rurală ale statelor membri care prezintă strategii clare, cu o, cu o logică clară pentru a arăta cum aceste investiții vor îmbunătăți competitivitatea agriculturii? Doar Comisia poate să forțeze statele membre să facă aceste lucruri. Dacă nu, nu am de ales decât să nu să pun 10% în rezervă, ci aproape întreaga linie bugetară pentru la anul. Mă opresc aici, dar întrebarea mea adresată dumneavoastră, domnule președinte. Poate, dacă găsim modalități alături de coordonatori, eventual, de a trage concluzii mai bune și noi aici la Parlament din astfel de rapoarte speciale ale Curții de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Trag ah, concluzia că, ah, având în vedere că domnul Ienț a venit în sală, a crescut cu jumătate numărul membrilor. Da, asta e, suntem deputați și trebuie să discutăm mai întâi între noi și dacă ne-am întâlni în privat, ne a costat mult mai puțin reuniunile, de fapt. Exact cum spunea uh, colegul nostru, are dreptate 100% și uh, îl susțin în ceea ce a spus. Doresc să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport foarte interesant. Eu, printre altele, sunt uh, responsabil de uh, o uh, inițiativă la granița dintre Germania și Olanda și de multe ori am fost foarte uimit să văd cum se cheltuiesc banii europeni și care sunt cei mai mari beneficiari de fonduri agra ag um, agricole. Este o firmă pe care o cunosc toți germani. Este o firmă care produce dulciuri, le găsiți și în Belgia și în niciun caz această firmă nu duce lipsă de, uh, de fonduri. E vorba de Caties și nu înțeleg de ce se de ce trebuie să primească un producător de dulciuri fonduri europene? Pur și simplu nu înțeleg și, într-adevăr, susțin ce a spus uh, Curtea de Conturi. Parcă state, statele nu dau doi bani dacă întreprinderile care primesc fonduri europene chiar au nevoie de ele, dacă creează inovare sau locuri de muncă și dacă folosesc banii corect. Până la urmă, pare să fie acesta comportamentul normal. Sunt aproape cazuri unice cele în care întreprinderile chiar aveau nevoie de fonduri. Deci, nu cred că Comisia poate obliga statele membre să verifice mai bine ce se întâmplă, pentru că, de fapt, chiar statele membre sunt cele care cauzează această situație. Acesta este centrul problemei și nu știu cum putem schimba situația. Nu cred că aici e cazul să vă spun cât de puternic este lobby-ul agricol în acest parlament. Cred că ați văzut ce a făcut Comisia Agri cu propunerile foarte rezonabile ale domnului Cioloș. Cred că e clar pentru toată lumea. Însă asta nu înseamnă că ă, trebuie să ă, renunțăm la preocupările noastre. Așadar, eu aș spune în primul rând că aceste concluzii ar trebui aduse în discuție când îl vom avea invitat pe domnul Cioloș aici, la comisie. Mi se pare foarte important să discutăm acest subiect și încă niște puncte pe care le repetăm uh, întotdeauna când discutăm cu el. Și în al doilea rând, acest subiect ar trebui să ajungă în plen. Cred că coordonatorii ar trebui să discute din nou, să decide dacă e cazul să facem un raport de inițiativă uh, pe acest subiect și, dacă nu, să facem o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Însă, în orice caz, subiectul trebuie să ajungă în plenară. Mulțumesc! Văd că s-au uh, tratat toate chestiunile. Aș dori să întreb comisia dacă poate să, uh, să răspundă și aș vrea să-i dau cuvânt doamnei Suza Uva de la Agri. Domnului Suza Uva, mă scuza. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Uh, reprezentantului curții și, bineînțeles, și raportorului pentru raport și pentru observațiile făcute. Aș dori să mă refer la câteva aspecte legate de uh, această măsură. Raportorul mi-a adresat o întrebare foarte clară la obiect respectiv dacă există o evoluție în uh, orientarea acestei măsuri. Aș dori să răspund la această întrebare spunând că pentru noua programare financiară vom încerca să ne axăm mai mult și să folosim cele șase priorități ale dezvoltării rurale și în contextul acestei măsuri mai ales mă gândesc la cele care au o legătură directă cu măsurile de competitivitate. Mă refer mai ales la prioritățile 2 și 3 din uh, viitorul regulament, dar și la măsurile care figurează la articolul 18 din viitorul regulament, precum și uh, într-o anumită măsură uh, din viitorul uh, regulament. Deci încercăm să ne axăm pe competitivitate, dar și să vizăm dimensiunea beneficiarilor. Deci ne aflăm în această situație în care, în gestiune comună, statul membru propune strategia în care definește nevoile identificate și propune un program care va ține cont de nevoile teritoriului respectiv, dar și de măsurile care vor fi folosite pentru a Uh, avea rezultate mai concrete și mai competitive. Și Bineînțeles, vom folosi și un cadru de evaluare pe baza unor indicatori de performanță care trebuie să măsoare eficiența măsurii adoptate. Deci e vorba de un uh, efort făcut în direcția pe care o sugera raportorul și care deci va încerca să obțină rezultate concrete. Având în vedere că am început cu răspunsul direct uh, la întrebarea raportorului care mi-a fost adresată, aș dori să pun măsura de care vorbim în context. Scopul acestei măsuri e să aducă valoare adăugată pentru produsele agricole. Dar uh, în uh, regulamentul 1698 a introdus o viziune de ansamblu, pentru că se vorbește și de valoarea adăugată efectivă, care este abordată și de ameliorările aduse mediului înconjurător, protecției mediului, dar și aspectele care țin de securitatea alimentară, igiena alimentară, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Că ne place sau nu această listă, trebuie să o acceptăm pentru că legiuitorul a propus-o extins sfera de aplicare a acestor măsuri. Trebuie să ținem cont de aceste aspecte atunci când evaluăm această măsură. T peut être donc achevé. Valoarea adăugată trebuie obținută prin aplicarea unor instrumente de sprijin pentru diferite tipuri de investiții care vizează îmbunătățirea producției, îmbunătățirea calității produselor procesate, nu numai în domeniul lanțului alimentar, ci și în domeniul surselor regenerabile de energie, dar și prin introducerea noilor tehnologii și a unor practici inovatoare care să ducă la noi oportunități de viață. Deci, și subliniez toate aceste aspecte tocmai pentru a explica faptul că sfera de aplicare al, a măsurii respective este mai vastă. Da, domnule președinte, legiuitorul a făcut ca această măsură să evolueze de-a lungul timpului de la gestiune directă în gestiune comună, lăsând statelor membre tocmai această posibilitate de a extinde sfera de aplicare a acestei măsuri. Domnule președinte, este limpede că în domeniul criteriilor de selecție, viitoarea perioadă de programare financiară vine cu uh, o altă propunere în articolul 49 din nou regulament, prin care se introduc criterii de selecție obligatorii. În orice caz, domnule președinte, trebuie să spunem că există aspecte de care trebuie să ținem cont pentru selecția proiectelor. Când Comisia adoptă un program și când evaluează programul respectiv și măsurile conexe, Comisia trebuie să analizeze și respectarea strategiei, așa cum am spus, dar trebuie și să verifice dacă măsura respectivă e folosită pentru, și mă refer la perioada actuală de programare, pentru a duce la obținerea de obiective clare care țin cont de nevoile structurale și de nevoile teritoriale. Această evaluare țintită în perioada actuală a fost obținută prin criteriile de selecție sau prin condiții de eligibilitate ori prin o diferență, diferențiere a ajutoarelor pe mai multe categorii în funcție de tipul de beneficiar, de tipul de investiție și de nivelul de sprijin de ajutoare publice. Deci toate aceste aspecte reprezintă factori care au Uh, menirea să se asigure că măsura ține cont de nevoile strategiei inițiale. Deci vă rog să țineți cont de aceste elemente pentru a nu trata separat doar măsura um, în uh, beneficiul unui beneficiar nedelimitat. Deci ideea este să vizăm un destinatar clar cu respectarea spiritului legii. E vorba de anul 2005 când regulamentul 1698 a fost adoptat. Mă întreb dacă aplicăm aceleași criterii, dacă, vă, dacă țintim mai bine această măsură. Prin ce mijloace? Prin intermediul unei strategii consolidate care să condiționeze configurarea programului și care, prin intermediul criteriilor de eligibilitate, face o diferență între ajutoarele acordate în Uh, aplicarea articolului 18, dar arătând cum măsura procesare este explicită în program. Deci, avem de-a face cu un efort care vine în preîntâmpinarea preocupărilor și a lacunelor identificate în raportul curții. Apoi, ținând cont de uh, ameliorările făcute și uh, lacunele identificate uh, în cadrul pe viitor, uh, acest sistem de însoțire se va schimba acest sistem de monitorizare și de evaluare pune lucrurile în perspectivă în funcție de rezultatele obținute, ceea ce ne va permite să măsurăm mai mult eficiența acestei măsuri în serviciul competitivității lanțului agroalimentar. Iată, în două cuvinte, ce doream să vă supun atenției ca elemente care îmbunătățește situația pentru că legiuitorul în procesul de codecizie tocmai a ajuns, a ajuns la un consens în ce privește o propunere legislativă care încă va trebui să fie votată de Parlament la plenară, dar care, într-adevăr, pune accentul pe o îmbunătățire a eficienței politicii de dezvoltare rurală, mai ales atunci când scopul nostru este competitivitatea necesară a politicii în serviciul fermei sau a lanțului alimentar și al echilibrului lanțului alimentar. Punând accentul, bineînțeles, pe industria de procesare. Aș dori, pe de altă parte, să vă atrag atenția asupra faptului că la articolele 18 și 20 din noua propunere, colegiuitorul a mai prezentat un cadru în care dimensiunea de beneficiarului este luată în calcul pentru a pune accentul mai ales pe uh, nevoile adecvate. În ceea ce privește așa numitul dead weight, la articolul 67, aliniatul 2 al regulamentului de dezvoltare rurală, noi precizăm că pentru investițiile agricole, doar cheltuielile care au apărut după notificare au fost uh, supuse autorității competente și trebuie să fie considerate eligibile. Și astfel, o să citesc, uh, am citat în engleză pentru a respecta textul care a fost uh, validat. Aș dori să spun că credem că există un stimulant aici care uh, înlătură acest risc de dead weight și că Domnule președinte, va trebui să facem încă un efort de analiză pentru strategia care sprijină programul și conținutul programului. Trebuie să ținem cont de observația curții, respectiv că trebuie să evităm uh, efectele de dead weight și de displacement. Uh, mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Mulțumesc și curții pentru intervențiile și comentariile dumneavoastră. A. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Sper acum să nu trebuiască să utilizez o regulă din vechea mea pe care am învățat-o când lucram în administrație. Eu știam că cu cât sunt mai lungi prezentările, cu atât mai puține lucruri sunt schimbate după aceea. Eu sper uh, să nu se întâmple așa și sper ca concluziile curții să ducă la acțiuni. Aș dori acum să îl întreb din nou pe raportor dacă dorește să intervină. Vă. Yes, thank you, Mr. Chairman, and you were taking the words right out of my mouth. Da, domnule președinte, mulțumesc, mi-ați luat cuvintele din gură lungimea prezentării uh, are o, leg- o legătură foarte slabă cu dorința de a schimba lucrurile. Sincer, uh, sunt mai puțin convins acum decât înainte de intervenția Comisiei Europene, pentru că eu credeam că Comisia era un partener al, partener al Parlamentului în eforturile noastre de a ne asigura că fiecare ban, fiecare euro european e cheltuit cât de Uh, chipzuit cu putință și în efortul nostru de a uh, spori sprijinul opiniei publice pentru bugetul european și pentru Uniunea Europeană. Și cred că nu suntem pe calea cea bună. Aș dori să fac doar o comparație. Avem instrumente financiar pentru natură, Life Plus, e 3,8 miliarde de euro, cam 60% din această măsură, 1, 2, 3. Am avut mai multe rapoarte pe această temă, am avut triloguri, am avut o dispută aprigă cu Consiliul. Am, mm, ne-am certat pentru absolut tot ce figurează în acest, uh, în acest text și Uh, e vorba doar de 60% de această măsură și de această dată nici măcar nu ne întrebăm de ce cheltuim acest bani. Sigur că putem vorbi de, despre o abordare mai uh, țintită, despre măsuri cantitative, despre articolul 18 din uh, următorul regulament, despre includerea măsurilor pentru surse regenerabile. Dar faptul că avem această măsură pare să nu fie suficientă pentru a cheltui 5,6 miliarde de euro pe acești șapte ani în această industrie uh, de procesare. Așa cum am spus, sunt chiar mai îngrijorat acum decât înainte de această reuniune. Aș dori să știu dacă există vreo modalitate prin care Comisia să se întrebe de ce procedăm astfel. Și dacă așa, atunci măcar să se consulte cu statele membre, să vadă dacă în statele membre programele de dezvoltare rurală identifică nu numai cauza acestei aplicării acestei măsuri și să ne spună și ce doresc să obțină prin ea. Sigur că întotdeauna îmi plac concepte precum uh, gestiune comună și așa mai departe, dar haideți să fim realiști. Statelor membre puțin le pasă uh, unde se cheltuie banii nu le pasă decât să obțină cât mai multe fonduri uh, de la această uh, bancă generoasă de la Bruxelles, de la pușculița de la Bruxelles și avem nevoie de proceduri europene mult mai stricte în legătură cu uh, cum trebuie să cheltuim banii. Nu înseamnă că trebuie să avem reguli sau mai complexe, ci obiective clare pentru a ne asigura că ele sunt ușor de atins și dacă nu, să cerem justificări. De ce nu s-au atins obiectivele prestabilite? Și dacă nu, atunci să ne întrebăm dacă ar trebui să continuăm cu programele specifice. Iată ce așteptam eu de la comisie. Poate că nu am înțeles tot ce ați spus. Ați menționat anumite articole de care, pe care nu le cunosc pe de rost. Uh, poate că e o soluție miracol în aceste uh, articole, dar în orice caz eu am, propriu, am îndoieli în acest sens și încă o dată cred că ar trebui să uh, adoptăm sugestia lui Jens Geier, să încercăm să discutăm la plenar acest subiect, să punem o întrebare orală, de exemplu, să găsim o modalitate, dar în orice caz aș dori să rog pe președinte să discute acest subiect cu coordonatorii, să vedem cum putem proceda. Mulțumesc. Preiau cu mare plăcere propunerea raportorului. Vom discuta la coordonator și astfel se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe și anume la punctul 8, întreprinderea comună Excel și dau cuvântul domnului Jens Geier, raportorul. Lieber Michael, lieber Herr Jan, Dragă Mihail, dragă Gerbenian, pot să mă adresez direct vouă, dată fiind cifra impresionantă a colegilor de aici. În cazul Excel este vorba de o nouă întreprindere comună care provine din fuzionarea două întreprinderi mai cunoscute și anume ENIAC din domeniul nanoelectronic și Artemis care este o veche întreprindere comună care se ocupă de sisteme integrate. Comisia a ajuns la concluzia că tehnologiile acestea sunt atât de apropiate încât e mai bine să fie tratate împreună. Această întreprindere comună se va numi Excel și nu are nicio legătură cu uh, cunoscutul program de uh, creare de tabele. Noi trebuie să dăm un aviz pentru Comisia ITRE, care este competentă pe fond. Am prevăzut uh, să mm, primim susținerea secretariatului pentru a realiza acest aviz. Și ce ne preocupă pe noi este ce ar trebui să intre în regulament pentru a simplifica investițiile private în această întreprindere comună. pentru că ă, pe, sigur că noi nu avem niciun interes politic să ne opunem. De la Curtea de uh, Conturi se va evalua uh, cine să fie directorul Excel, va, va avea loc un proces de uh, desemnare. Sperăm să nu existe conflict de interese, pentru că momentan auditul, auditorul intern al comisiei este cel care face și uh, oficiu de uh, director al uh, Excel. Sperăm să se clarifice această chestiune și să se obțină o mai mare transparență și sperăm ca conflictele de interese să fie eliminate. Trebuie să ne amintim de ce am spus la primul punct de pe ordinea de zi și anume de condițiile legislative din uh, regulamentul bugetar privind întreprinderile comune și să aducem eventual un amendament în acest sens. Și domnul Odie a spus că avea mai multe propuneri aici. Pe plan politic însă nu sunt controverse. Este un uh, subiect destul de tehnic, deci nu cred că vor depune colegii prea multe amendamente. Mulțumesc! Ja, Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Gerbenian? Nu? În orice caz, e vorba de un subiect important. Aș dori să îl mulțumesc pe reprezent... să îi urez bun venit, mă scuzați, reprezentantului comisiei și să rog comisia să se exprime, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Eh, remarcăm că nu este vorba aici de niciun fel de problemă politică care să se opună creării acestei noi întreprinderi, o fuzionare între ENIAC și Artemis. Știu că ați susținut aceste întreprinderi comune și acum se vor crea noi sinergii în forma Excel. Susținem primul amendament la avizul dumneavoastră, cel care solicită un model de operare simplificat și proceduri simplificate. E un lucru foarte important pentru comisar și foarte necesar în legătură cu Excel, care se ocupă de nanotehnologie și de sisteme integrate unde tehnologia evoluează foarte rapid. În ceea ce privește celelalte amendamente propuse în avizul dumneavoastră, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că se prevede un audit intern care probabil va avea un impact asupra amendamentelor propuse, în ceea ce privește numirea directorului executiv și acest subiect este uh, tratat în in extenso în statutul uh, întreprinderii comune Excel. Așadar, Salutăm uh, solicitarea de simplificare a dumneavoastră și condițiile de operare pentru ca industria să poată reacționa rapid la concurența de nivel internațional. Concurența cu celelalte regiuni ale lumii, evident, care este foarte aspră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Nu cred că mai avem nimic de adăugat deocamdată. Cred că am terminat. Nu știu dacă dorește raportorul să mai intervină. Dorește să mai intervii? Nu. Bine, mulțumesc și eu am încercat să accelerez procedura ca să putem trata toate punctele. Mulțumesc reprezentanților comisiei, mulțumesc curții de conturi, mulțumesc secretariatului, președintele mulțumește interpreților. Și aici această Sesiunea publică a Comisiei Cocobu se încheie. Vă urez drum bun spre casă și vă mulțumesc. La revedere!